Urmează întrebările adresate Comisiei. Prima întrebare din partea doamnei Blinkeviciute, la care trebuie să-i răspundă domnul Andor. Domnule Andor, aveți cuvântul. Domnule președinte, violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor fundamentale și Comisia uh, își reafirmă angajamentul că respectarea drepturilor fundamentale este în centrul activităților uh, noastre. Violența împotriva femeilor nu poate fi justificată prin uh, recursul la tradiții, obiceiuri sau motive religioase. Acest lucru apare și în comunicarea Comisiei din aprilie 2010 în programul de la Stockholm care pune accentul pe protejarea victimelor împotriva uh, agresiunilor, inclusiv uh, mutilarea genitală. Uh, Comisia lucrează la o strategie pentru a combate violența împotriva femeilor. Comisia intenționează să adopte în prima jumătate a anului 2011 o strategie pentru a lupta împotriva violenței contra femeilor. Activități de prevenire și de conștientizare vor fi uh, în centrale inițiativei Comisiei. În luna martie s-a promovat agenda de um, luptă împotriva violenței prin Carta Femeilor, care a fost discutată în Parlament în 15 iunie. Această carte propune un cadru integrat pentru a uh, pune capăt violenței împotriva femeilor. Noi suntem hotărâți să consolidăm această um, ac- um, acțiune um, prin uh, diverse modalități pentru a folosi toate Uh, mijloacele de care, la care avem acces. S-a anunțat uh, o strategie în legătură cu egalitatea între bărbați și femei și aceasta e, și combaterea violenței împotriva femeilor este un punct cheie. Comisia urmărește cu atenție aceste dosare. Protecția victimelor uh, violenței uh, este acoperită în diverse directive. A existat și o rezoluție a Parlamentului în ceea ce privește violența împotriva femeilor și egalitatea dintre femei și bărbați. Comisia a luat notă de, propun- de propunerea Parlamentului uh, de, de a avea o directivă pentru a împiedica violența împotriva femeilor. Uh, trebuie să întreprindem un studiu pentru a estima oportunitățile un, unei legislații la nivel european împotriva violenței bazate pe gen și violenței împotriva copiilor. Rezultatele studiului vor fi prezentate la o conferință la nivel înalt în legătură cu violența împotriva femeilor, care va fi organizată în 25-26 noiembrie 2010. Vă mulțumesc! Da. Mulțumim, domnule comisar. Acum, eh, două întrebări suplimentare împreună. Doamna Linkeviciute, aveți cuvântul. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė, dėkoju už... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru acest răspuns. Uh, oferit întrebării mele. Însă, cu toate acestea, trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că, în continuare, lipsesc datele comparabile necesare, date comparabile atât la nivel național cât și uh, la nivel european. Este vorba despre indicatori, date cu privire la indicatori, precum violența împotriva femeilor. Comisia intenționează să implementeze un plan de acțiune cu privire la colectarea acestor date pentru a asigura comparabilitatea acestor date în întreaga Uniune Europeană. Dacă nu cunoaștem uh, adevărata situație, atunci situația în uh, statele membre nu se va îmbunătăți. Domnul Obermeier. Intervenție fără microfon. Din teamă, femeile adeseori nu vorbesc despre situația lor în familie. Acest lucru se întâmplă în special în statele arabe. În statele arabe, conform Amnesty International, până la 40% dintre femei suferă de agresiuni, suferă din cauza agresiunilor uh, în cadrul familiilor. Se intenționează ca aceste studii de marate în Uniunea Europeană să se extindă și asupra situației din Turcia, spre exemplu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, sunt de acord că este important să avem date fiabile și să elaborăm niște indicatori proprii și în acest domeniu. Și asigur pe eurodeputați că această strângere a datelor și elaborarea indicatorilor va fi implicată în strategia despre care vorbeam în uh, răspunsul uh, introductiv îi asigur de asemenea pe eurodeputați că ne referim atât la chestiunile interne cât și la cele externe atunci când vorbim despre combaterea violenței împotriva femeilor și mai ales uh, la, ne gândim la țările în curs de negocieri pentru asociere, pentru aderare, uh, avem acolo capacitatea de a aduce în discuție cu multă forță această problemă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru aceste răspunsuri și acum întrebarea doamnei Harkin, întrebarea 22 privind regulamentul 1083. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, îi mulțumesc doamnei deputat pentru această întrebare. După cum știți, fondurile structurale, cum ar fi Fondul pentru Dezvoltare Regională și Fondul Social, sunt supuse unei administrații comune Autoritatea de management se ocupă de administrarea și punerea în aplicare. Autoritățile respective trebuie să se asigure că se aleg operațiuni pentru cofinanțare în conformitate cu criteriile din programul operațional al statului respectiv în comun cu Uniunea Europeană. Sunt două referiri la relocare în acest regulament 1083 care stabilesc prevederile generale privind fondul regional și fondul european social și fondul de coeziune. Prima în considerentul 42 care spune că în momentul în care un proiect de investiții major ia naștere, Comisia trebuie să se asigure că acele contribuții financiare dinspre fonduri nu duc la pierderi majore de locuri de muncă în locațiile existente în Uniunea Europeană pentru a se asigura că fondurile europene nu susțin relocarea în interiorul comunității europene. A doua, în articolul 57, care spune că autoritățile de management din statele membre trebuie să se asigure că aceste investiții cofinanțate continuă să existe cel puțin 5 ani după încheierea operațiunii respective de investiție contribuția Uniunii Europene trebuie să fie recuperată dacă lucrurile ar sta altfel. Autoritățile de management trebuie să anunțe Uniunea Europeană în rapoartele anuale dacă există asemenea investiții care nu s-au îndeplinit conform articolului menționat, iar Comisia trebuie să i uh, anunțe celelalte state membre. Comisia trebuie să se asigure că întreprinderile care uh, au fost supuse unui proceduri de uh, recuperare a sumelor, nu va mai primi sume de bani privind relocarea producției într-o altă regiune din statul membru sau într-un alt stat membru. Comunitatea europeană supraveghează administrarea acestor fonduri și supraveghează și acordarea fondurilor. În cazul Uh, unor, uh, unui ajutor de stat. Uh, de asemenea, monitorizarea trebuie menționată, menținută 5 ani. Noi avem un instrument de căutare a ajutorului de stat și de asemenea sunt înregistrate și cazurile de exceptare. Iar în ce privește cerințele de publicitate, Statele care beneficiază de fondurile europene trebuie să publice o listă a beneficiarilor fondurilor și sumele din fondurile publice care le-au revenit. Informațiile despre acest beneficiar apar pe uh, site-urile respective și de acolo există linkuri către statele membre respective. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul extrem de complet. Este important să avem o coerență în politica industrială, însă am o uh, întrebare foarte specifică. Ați vorbit despre considerentul 42 și de uh, finanțarea comunitară și că investi- investițiile cofinanțate trebuie să rămână acolo. Însă există verificări uh, pentru a vedea ce se întâmplă după ce se acordă finanțarea respectivă pentru ca acea companie să nu de uh, dea afară lucrători într-un alt stat membru și pentru a se împiedica acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte pot să spun că există un mecanism de monitorizare care este prezent în toate statele membre. Există un birou și aceste birouri uh, comunică între ele, deci se poate monitoriza simultan ceea ce se întâmplă în diversele state membre. Dacă sunt semnalate nereguli, atunci există capacitatea de a se transmite informații și, dacă este necesar, să se aplice măsuri corective. Mulțumim, domnule comisar. Mă tem că domnul Sikerski nu este prezent, așa încât întrebarea sa va fi trecută. Vom trece peste întrebarea sa. Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri și pentru prezență, domnule comisar și rugăm pe domnul Oettinger să ia loc. And the first question to... Prima întrebare pentru domnul Oettinger este întrebarea 24 a domnului Tarabella. Atunci când sunteți pregătit, domnule comisar, aveți cuvântul. It's number 04, 04. Wenn wir die Energiepreise betrachten und Dacă ne uităm la prețurile la energie și creșterea acestora din ultimul timp, și dacă analizăm această creștere, atunci ne dăm seama că situația este una problematică. Comisia a luat o serie de măsuri în ultimul timp uh, în ceea ce privește compania germană E.ON, în ceea ce privește companii, uh, companiile suedeze de furnizare de energie, etc. Iar toate aceste măsuri cu siguranță vor avea efect asupra prețurilor energie, la energie în Europa. Săptămâna trecută am putut să le spun uh, miniștrilor energii de, pentru energie din statele membre că protecția consumatorilor este esențială la nivel european. Comisia Europeană își dorește ca responsabilitățile comunitare în ceea ce privește calitatea și prețurile trebuie să fie transparente, nediscriminatorii și ușor de evaluat. În ceea ce privește facturile de energie, regulile naționale sunt cele în vigoare. Prin urmare, statele membre sunt cele care decid și sunt responsabile în ceea ce privește datele existente în facturile de energie. Bineînțeles, e, necesară un, e necesar un schimb de bune practici între statele membre și lucrul acesta se stabilește deja în cadrul unui grup de lucru înființat special pentru a studia această, uh, această problemă, iar rezultatele acestor studii sunt uh, disponibile. De asemenea, discutăm despre măsurarea inteligentă a consumului și, de asemenea, despre facturi inteligente la energie. Toate acestea sunt uh, măsurile necesare pentru stabilirea unei uh, pentru uh, întrunirea tuturor responsabilităților asumate prin Carta privind energia adoptată în urmă cu trei ani de zile. În uh, legislația națională a fiecărui stat membru în parte sunt reglementate toate chestiunile cu privire la protecția consumatorilor. Vă mulțumim foarte mult! Trebuie să încheiem uh, sesiunea la ora 20-30, îmi cer scuze, și probabil până atunci vom reuși să oferim răspunsul la întrebările domnilor Tarabella, doamnei Țicău, domnului uh, Cuntis și domnului Iacolino, dar cam atât. Așadar, domnul Tarabella, o întrebare suplimentară urmat de doamna Țigău. Comisar, une étude publiée hier par la... Mulțumesc, domnule președinte. A reușit. Uh, volatilitatea prețurilor la energie în Belgia și de asemenea cerem transparența prețurilor pentru consumatori. Au apărut foarte multe probleme cu producătorii, iar Agenția de Reglementare și-a exprimat îngrijorarea față de volatilitatea pieței, pentru că în felul acesta sporesc taxele pentru consumatori, iar liberalizarea uh,

Mulțumesc, domnul Obermeier. 30 de secunde. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, bineînțeles, este salutară transparența pe care o promovați. Fără transparență nu există concurență sănătoasă și fără concurență sănătoasă, bineînțeles, nu avem consumatori fericiți. Întrebare. Unele companii de furnizare a gazelor refuză să-și pună la dispoziție facilitățile pentru a le înrăutăți, îngreuna, de fapt, uh, accesul pe piață a uh, celorlalți competitori. Care sunt măsurile pe care doriți să le luați pentru a contracara un astfel de comportament? Domnule comisar, aveți cuvântul. All Ihre Fragen sind. Toate întrebările dumneavoastră ne arată clar faptul că nu am atins obiectivele stabilite. Liberalizarea pieței energetice are un sens doar dacă există transparență, concurență și, de asemenea, rețele care să transporte energia de la locul producerii la locul consum, consumului. Pachetul nostru energetic ne oferă posibilitatea de a ajunge la aceste obiective. Le arătăm statelor acele puncte pe care nu le-au respectat din legislația europeană. Luptăm împotriva acestor comportamente uh, abuzive. Să sperăm că în curând vom reuși să obținem rezultatele acestea. Până anul viitor, în primăvară, la al treilea pachet energetic, statele membre vor fi obligate să ne spună clar momentul în care, care va fi momentul în care vor uh, implementa toate măsurile europene. Vorbeați despre rețelele care nu sunt uh, uh, folosite așa cum ar trebui. În cazul în care cineva este exclus de la transport, atunci cerem informații cu privire la aceste situații, avem o poziție cât se poate de clară împotriva celor care abuzează. Ideea noastră este aceea că fiecare rețea este accesibilă oricărei companii pornind de la aceleași condiții, în special când vine vorba despre rețelele de gaze naturale. În plus, la începutul anului vom prezenta un raport cu privire la piața comună, care este, vom stabili care sunt reușitele noastre și care sunt obiectivele noastre pe viitor. Asta pentru a le arăta tuturor că atunci când vine vorba de gaz și, uh, și electricitate, de cele mai multe ori avem uh, vorbe, avem de-a face cu vorbe goale care nu sunt transpuse în realitate transparența în ceea ce privește facturile, da, asta ne dorim. V-am spus că încercăm să creăm condițiile și să luăm măsurile necesare în acest sens, iar statele membre vor fi obligate să implementeze toate măsurile noastre. Avem nevoie de tehnică, avem nevoie de informații. Toate acestea vor reuși să îi ajute pe consumatori să supravegheze consumul lor. Toate acestea sunt necesare de asemenea pentru a sprijini concurența pe piața energetică și de asemenea pentru a atinge toate obiectivele noastre. Vă mulțumim, domnule comisar. Urmează întrebarea 25 cu privire la cooperarea regională în domeniul energiei. Domnul comisar poate să ia cuvântul când este pregătit. Herr Präsident, meine Domnule președinte, domnilor și domnilor, interesul dumneavoastră cu privire la dezvoltarea unor uh, infrastructuri energetice inteligente este lăudabil. Până în momentul de față avem uh, puține infrastructuri energetice inteligente, puține date în acest sens și de aceea trebuie să fim precauți. Un studiu demarat în urmă cu 2 ani de zile de către comisie ne-a arătat că aceste smart grids vor putea scădea cu circa 9% consumul european în următorii ani. Astfel am putea, am putea să facem uh, economii de peste 70 de milioane de euro pe an. 750 de milioane de euro pe an. Asta uh, da, este important pentru a acorda siguranța pe piața energetică. Aceste smart grids oferă posibilitatea de a uh, scădea pierderile din rețele, de a crea mai multă siguranță la nivelul rețelelor. În plus, consumatorii pot cons- controla mult mai ușor propriul lor consum. Toate aceste av- avantaje, bineînțeles, nu sunt gratuite. Tocmai de aceea, investițiile atât publice cât și private sunt necesare. Unele dintre statele membre au uh, luat deja pași înspre integrarea acestor smart grids. Spre exemplu, Suedia, Italia au demarat aceste, acești pași Există proiecte pilot în Franța, Germania, în Regatul Unit și în Spania. Comisia cere introducerea unei uh, tehnici de măsurare inteligente și, de asemenea, creșterea complexității acestor smart grids. Și tocmai de aceea, la finele anului trecut, am organizat o întâlnire cu diferiti, diferiții actori importanți. Toți aceștia uh, evaluează stimulentele necesare, obiectivele stabilite pentru a înțelege care sunt necesitățile și care sunt uh, noile tehnici care pot fi folosite pentru îmbunătățirea situației. Anul viitor, grupul de lucru despre care vorbeam va prezenta rezultatele studiilor sale în fața Parlamentului European. Comunicarea menționată cu privire la cooperarea regională are mai multe obiective nu se concentrează doar asupra acestor smart grids. Obiectivul comunicării Comisiei este, practic, concertarea tuturor efect, eforturilor actorilor implicați, de asemenea a actorilor europeni pentru implementarea tuturor acestor smart grids. Așadar, ne dorim Uh, pur și simplu, în urma, uh, pe viitor, să putem evalua mai ușor rezultatele acestei cooperări regionale. De asemenea, există per ansamblu dorința de a atinge obiectivele energetice europene, nu doar la nivel european, ci și la nivel regional, iar măsurile noastre sprijină acest lucru. Vă mulțumim, domnule comisar, doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Vielen Dank, Mr. Uh, commissioner

domnule comisar, aveți Wie Sie wissen, haben wir ähm, im După cum știți, există un plan set care a fost uh, aprobat de către Parlament, care conține și finanțare anexă. În următoarele săptămâni, la Comisie va trebui să decidem, în primul rând, Uh, să evaluăm ceea ce s-a întâmplat, să avem și o perspectivă pentru viitor, pentru a vedea unde vom investi aceste fonduri, unde vom redistribui fondurile în buget și, de asemenea, Parlamentul va trebui să fie consultat, bineînțeles. Nu vreau să mă pronunț înainte de faptul în sine, însă fondurile din planul SET și cel din programele anexe vor fi uh, continuate. Dacă aceste programe au fost utile, atunci ar trebui să continuăm să finanțăm aceste investiții, să investim în infrastructură la nivel european și de asemenea să investim în zonele locale pentru a putea să uh, avem o înlocuire a vechii infrastructuri și v-am cere susținerea în acest sens. Trecem acum întrebarea, la întrebarea 2026 din partea domnului Huntis, care este reprezentat de domnul Georgiu și vom lua și întrebarea domnului Iacolino, însă următoarele întrebări vor primi răspunsul înscris. Le uh, cer scuze Uh, celor care au adresat aceste întrebări și care probabil așteaptă în birourile lor. Domnule comisar, răspunsul la întrebarea 26. Sie sprechen den griechischen Energiesektor an? Este vorba de sectorul energetic din Grecia și întrebarea se referă la restructurare. Cred că dacă deschidem piața pentru concurență, resursele vor fi distribuite mai eficient. Deci creșterea și locurile de muncă din sectorul energetic pot fi garantate ceea ce se poate extinde și către alte sectoare economice din Grecia. Bineînțeles, trebuie luată o hotărâre cum uh, funcționează acest sector cel mai bine și cum poate fi uh, reorganizat cel mai bine în uh, contextul european. Cu alte cuvinte, este vorba de schimbarea regimului proprietății întreprinderilor energetice. În prezența aceasta, în situația prezentă, s-ar putea să fie probleme bugetare. Uh, pentru care Grecia să hotărască liberalizarea totală sau parțială a rețelei naționale. Acest lucru se aplică și la privatizarea centralelor electrice bazate pe lignit sau pe hidroenergie. Deci Grecia este cea care hotărăște cum, pe baza legislației europene, poate să facă acest lucru. Uh, și cum uh, vor fi luate măsurile de compensare adecvate iar uh, operatorii vor putea să beneficieze de acest lucru în domeniul lignitului, de exemplu. Grecia este a trecut dincolo de punerea în aplicare a acestor programe și trebuie să-și îndeplinească obligațiile. Iar Uh, acest lucru se referă la concurență și competitivitate. Sigur că avem un dialog cu Grecia, dar din punct de vedere bugetar, din punct de vedere financiar, Grecia încearcă să-și îndeplinească obligațiile uh, asumate în conformitate cu legislația europeană pentru ca uh, relația dintre UE și Grecia să fie bazată pe un parteneriat s-au uh, stabilit niște ținte și în foarte multe cazuri uh, ele nu țin cont de costurile reale. Deci ministerele respective încearcă să raționalizeze tarifele și prețurile și după părerea noastră, în general, prețurile pentru consumator trebuie să se bazeze pe costurile reale. Deci uh, să fie un stimulent pentru consumatorul individual să economisească energia. Tarifele la electricitate în Grecia sunt acum scăzute, deoarece se folosește lignitul, se folosesc uh, se folosesc cărbunii și se folosește hidroenergia. Și datorită crizei există și o cerere foarte mică Anul viitor probabil uh, se va folosi mult mai mult uh, un combustibil mult mai uh, scump, cum ar fi gazele naturale, deci cu preț mai mare, și o capacitate de, hidro, de generare de hidroelectricitate mai mică, pentru că plouă mai puțin. Deci sunt factori care sunt independenți de liberalizarea pieței uh, și au o influență asupra prețurilor. Este foarte important să existe un sistem care să fie cât mai eficient cu putință, astfel încât creșterea prețurilor să fie cât mai mică cu putință. În interesul economiei în general. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Papa Nicolau și încă doi vor... Domnul Hagi George, în primul rând. Κύριε Επίτροπε, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο της Ελλάδας του Mulțumesc. În legătură cu memorandumul de înțelegere între Grecia și FMI, se spune că guvernul va înființa un mecanism pentru a se asigura că raționalizarea tarifelor la electricitate va fi făcut, că un asemenea plan va fi uh, pus în aplicare până în 2013. Între timp, prețurile la electricitate pentru consumatorii particulari au crescut. Mă întreb cum credeți că acest lucru va ajuta Grecia să iasă din criza actuală? Inflația a ajuns la 5,6% în momentul actual. Mai există și problema inflației. Ce părere are Comisia în legătură cu acest lucru? Vă mulțumesc, doamna Podimata. Jumătate de minut. Vă mulțumesc, domnule președinte Vorbeați acolo despre proprietatea asupra rețelelor și mă întreb dacă ne puteți confirma faptul că Grecia și alte state membre respectă practic prevederile tratatelor. Adică tratatele le oferă posibilitatea de a alege măsurile de reformă și în ceea ce privește cele uh, și uh, au dreptul să aleagă unul dintre cele trei metode de implementare? Epitrope, Mulțumesc foarte Mulțumesc. Domnule comisar, mi se pare important să ne uităm la întreaga problemă a profiturilor care se fac în acest sector în momentul unei crize economice. Cred că înainte să Uh, uh, se vine cu o propunere din partea comisiei, mă întreb dacă s-au făcut studii în legătură cu ce propunere ar fi cea mai uh, potrivită în momentul actual, ținând cont și de locurile de muncă și marja de profit implicate. Domnule comisar, aveți cuvântul. Ich betrachte die Entwicklung in Griechenland mit Evoluțiile din Grecia mă interesează foarte mult și le privesc cu mult respect. Respect vis-a-vis -vis de un guvern care, pornind de la situația dată, a luat o serie de măsuri, a scăzut cheltuielile, a implementat reforme, etc și un guvern care, alături de Comisia Europeană și uh, diferitele organisme internaționale, face tot ce îi stă în putință pentru a-și consolida bugetul și pentru a contribui, practic, la stabilitatea monedei euro. Bineînțeles că vedem situația pe ansamblu. Însă, de asemenea, evident este faptul că regulile uh, pieței interne nu pot fi încălcate, nu putem uh, implementa un moratorium în acest domeniu. Tocmai de aceea este responsabilitatea mea de a mă asigura că monopolul este eliminat, că există o liberalizare și că protecția consumatorului este garantată. Acestea sunt responsabilitățile mele, conform mandatului care mi-a fost acordat. Sunt dispus să privesc într-o manieră pragmatică acest memorandum al înțelegerii. Asta înseamnă că pentru evoluția pieței din Grecia sunt dispus să las cât mai mult spațiu de manevră nu se spune că nu, nu cerem neapărat ca rețelele să fie vândute. Cerem mai multă transparență. Cerem ca agentul economic să nu mai aibă dreptul de a afecta operațiunile altor concurenți. Prin urmare, rețelele trebuie să fie la dispoziția tuturor celor care își doresc să le folosească, tuturor concurenților de pe piața energetică. Comisia Europeană își dorește ca în interesul general al Greciei să fie transformat în realitate. Asta este uh, valabil atât pentru piața energetică cât și pentru buget. Vă mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la întrebarea domn- domnului Iacolino, numărul 27. Aceasta va fi ultima întrebare adresată domnului comisar. Este vorba despre forajele petroliere din Marea Mediterană. Domnule comisar, în momentul în care sunteți dispus să luați cuvântul, puteți să o faceți. Domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, acest subiect uh, este extrem de important pentru mine. În data de 7 iulie, în plenară, am vorbit despre uh, ceea ce trebuie să facem în legătură cu aceste foraje. Trebuie să ne asigurăm că se va îndeplini uh, se vor îndeplini cele mai stricte standarde de securitate și trebuie să privim măsurile necesare acum și care se potrivesc cel mai bine. Uh, vrem să ne asigurăm că în interiorul Uniunii Europene vom avea cele mai uh, stricte standarde de securitate în cooperare apropiată cu autoritățile naționale de reglementare care dețin în acest moment responsabilitatea pentru inspecții și pentru impunerea uh, regulilor și respectarea acestora. Vrem să garantăm că statele membre au uh, reguli uniforme și uh, controlează în mod uniform aceste foraje din apele teritoriale. Atunci când ne referim la aceste forări, trebuie să fim precauți și trebuie să amânăm acordarea de noi permite, permise, în special în lumina circumstanțelor actuale. Unele state, cum ar fi Italia, au decis că, o asem- că vor da curs unei asemenea abordări preventive. Comisia vrea să se asigure că la nivel internațional va exista un nivel înalt de securitate. Vorbim aici despre uh, ceea ce se întâmplă în Mediterană și este în interesul nostru comun să ne asigurăm că aceste ape vor fi uh, protejate pentru că altfel vor exista efecte devastatoare pentru zonele de coastă. Am contactat uh, ministerele de resort din Algeria și Libia uh, și le-am propus o cooperare în acest sens. Mediterana uh, este o bogăție împărțită de toți și obiectivul nostru este să propunem standarde de securitate internaționale. Avem și contacte cu autoritățile americane. Regulile Uniunii Europene trebuie să stabilească uh, în mod foarte clar responsabilitatea și aici se pot face încă multe. De exemplu, trebuie să vedem cum se implementează legislația de mediu, uh, trebuie să se apere biodiversitatea și speciile, să se împiedice efectele asupra biodiversității. Dacă este necesar, vom propune legislație suplimentară. Dacă și se vorbește despre un cod de conduită pentru Mediterană, asta înseamnă că statele membre trebuie să se asigure că ministerele lor vor lua toate măsurile pentru a îmbunătăți securitatea, pentru ca prevenirea să fie la niveluri optime și să existe planuri de urgență pentru a împiedica dezastrele nu doar în apele euro- europene, ci și apele de lângă statele limitrofe. Trebuie să evaluăm capacitatea tehnică a tuturor operatorilor. Trebuie să existe și o dovadă a capacităților financiare, să Uh, ca acești operatori să plătească în cazul în care va avea loc un accident. Uh, operatorii trebuie așadar să fie și asigurați corespunzător. Vom emite o comunicare și vom urmări liniile pe care le-am uh, menționat pentru a asigura uh, standardele de securitate și de mediu în Europa. Această propunere va fi prezentată Comisiei ITRE și va urma o discuție mai aprofundată. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Uh, domnul Iacolino vrea să ia cuvântul, domnul Rubic și doamna Morganaite. Domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-acordați cuvântul, mulțumesc, domnule comisar. Am, mă refer la un detaliu. Când se pune problema garanțiilor, întotdeauna le observăm cu plăcere, dar Comisia nu se gândește că ar fi posibil să întreprinde și alte acțiuni față de autoritățile libiene. Am vorbit de un moratoriu, n-ar putea el să devină o realitate. Nu credeți că în contextul planului de acțiune pentru Mediterana n-ar trebui să existe o coordonare mai mare o formă de coordonare mai incisivă. Mulțumesc, domnul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Care sunt instrumentele internaționale ce ne stau la dispoziție pentru a implementa o, o serie de proceduri de autorizare la nivel uh, mondial? astfel încât toți să se expună acelorași uh, beneficii, respectiv uh, riscuri. Îmi dau seama că atunci când vine vorba de procedurile de autorizare, suntem depășiți de situație, nu mai putem fi eficienți. E nevoie de proceduri de autorizare uh, eficiente, atât din punct de vedere al costurilor, cât și din punct de vedere al timpului necesitat. Ce vreți să faceți pentru a îmbunătăți situația pe acest plan? Vă mulțumesc! Îmi cer scuze, nu vă, uh, vă pot pronunța cu ușurință cuvântul, doamnă Micul, uh, numele, doamnă Micule Nievne, însă aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, nu o să am timp să adresez întrebarea mea, dar chestiunea pe care o discutăm acum mă interesează. Salut inițiativa și încercările Comisiei de a întări sistemul legal care se refește la chestiunile de mediu și la forările de petrol. Întrebarea mea este similară. Se referă la situația din Mediterana. Eu mă refer acum și la situația din Marea Baltică și relațiile cu cele terțe care nu aparțin Uniunii Europene UE sigur că își administrează interesele, dar știți oare, aveți o idee cum ar trebui să fie relațiile cu țările terțe? Mulțumesc! Domnule comisar, aveți cuvântul. Es geht zunächst darum, dass wir mai întâi fie prin intermediul statelor membre, fie prin intermediul Uniunii Europene, trebuie să ajungem la gradul cel mai înalt al normelor. Nu put, nu pot să existe norme foarte ridicate în Marea Britanie și Norvegia să nu fie așa. Este vorba de standardele cele mai ridicate care trebuie să se aplice pentru autorizări, pentru securitatea întreprinderilor, pentru programele de urgență, pentru formarea lucrătorilor. Iată că Acestea sunt uh, dispozițiile pe care dorim să le recunoaștem obligatoriu la nivelul întregii Uniuni Europene. Am, uh, avem contacte cu țările terțe, avem contacte cu Libia, și este posibil să vorbim cu țările partere, partenere riverane Mării Baltice și Mării Negre, Rusia, de exemplu. Și dorim ca Uniunea Europeană să devină un adevărat actor. Dacă ne gândim la Shell sau la British Petroleum, uh, ele au propriile norme pentru foraje în ape de mare adâncime și dacă doresc să aplice aceste norme în apele teritoriale ale Uniunii Europene, trebuie să putem impune ca normele acestea foarte stricte să fie aplicate și pentru foraje în Libia, de exemplu. Nu trebuie să acceptăm dumping în ceea ce privește costurile și în materie de securitate standardele care sunt posibile în Europa sunt exportabile. Este singura modalitate de a proteja spațiul mediteranean ca și celelalte mări ale Uniunii Europene. Mulțumesc, răspunsuri foarte clare și cuprinzătoare. Îmi cer scuze față de întrebările de la 28 la 32. Suntem presați de timp în această seară. Autorii lor vor primi răspunsuri în scris. Acum întrebările adresate doamnei comisar Gögen Quinn. Și vom începe cu întrebarea numărul 33 adresată de domnul Tsukalas. În momentul în care doamna comisar va ajunge la locul domniei sale, va putea să răspundă la această întrebare și bănuiesc că putem să ajungem cel puțin până la întrebarea 35. Și o să vedem după aceea cum continuăm. Please, Commissioner. Vă rog, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule președinte. În aprilie anul acesta, Comisia a, adoptat o comunicare pentru simplificarea aplicării programului cadru de cercetare și a propus o serie de măsuri privind îmbunătățirile treptate, dar și schimbări pentru revizuirea temeiului juridic al cercetării și uh, echilibru între asumarea de riscuri și evitarea riscului. S-a discutat și cu celelalte părți interesate și cu institu- instituțiile pentru că se pune problema folosirii unor sume forfetare pentru pro proiectele de cercetare. Introducerea acestor sume forfetare pentru întreg proiectul și plățile sunt legate de eh, rapoarte privind pro progresul științific. Totuși eh, există și probleme. Lungimea negocierilor și care sunt văzute diferit de diversele părți interesate. Comisia studiază impactul uh, acestei, acestei proceduri în cel de-al patrulea, de-al șaptelea program cadru, um, implementarea este mai scurtă decât în cadrul programului cadru 6. Sigur că există posibilitatea accelerării acestor uh, procese și compararea cu programele naționale Uh, arată că um, acordarea finanțării timp, timp de un an nu este neobișnuită. Obiectivul nostru pe termen lung este să ajungem ca programele naționale să poată să folosească fondurile europene, iar uh, programele comune vor fi un pas înainte. Există o asemenea platformă comună care a fost înființată de curând, iar proiectele de mare risc și ideile respective care sunt puse în aplicare de Consiliul de Cercetare al Uniunii Europene ne arată că procesul de selecție uh, direcționează fondurile către aceste fonduri. Instrumentul Marie Curie este un instrument important care încearcă să rezolve problema scurgerii de inteligență. Cam 50.000 de noi poziții de cercetare au fost create în Uniunea Europeană ca rezultat cu salarii atractive. Acțiunile conform Marie Curie, Marie Curie vor fi îndreptate și către 10.000 de doctoranți, de exemplu, atât în sectorul public și în sectorul uh, privat, care vor fi pregătiți pentru poziții în viitor. Iar bursele de integrare Marie Curie se referă exact la această problemă a scurgerii de inteligență. Mulțumesc, doamnă comisar. Prima, domnul Tsukalis, apoi domnul Rubic și doamna Țicau. Domnul să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei comisar, pentru răspuns. Întrebarea pe care am pus-o atrăgea atenția asupra faptului că Europa, în ciuda faptului că are o cercetare excelentă, rămâne în urmă în comparație cu obiectivele Lisab- programului Lisabona. Și cred că lucrul acesta a fost evident de la început, iar anul acesta se vede că în țările din Asia și din Pacific o porțiune mult mai mare din buget se, se alocă cercetării. Deci trebuie să cheltuim mult mai mult. Mulțumesc. Domnul Rubic, aveți cuvântul. Doamnă comisar, cadrul financiar pentru cercetare reprezintă subiectul uh, unei dezbateri intense. Este vorba de scăderea fondurilor acordate ITER. În momentul de față discutăm despre problema aceasta. Parlamentul, pe ansamblu, este împotriva acestor uh, scăderi ale fondurilor

Mulțumesc, doamna comisar, aveți cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, și mulțumesc membrilor care au pus întrebări și ultima întrebare cred că va apărea și în următoarele întrebări, deci le voi, voi, voi da răspuns atunci acestei întrebări. Cred că este important să spunem că avem nevoie de un acord interinstituțional în ceea ce privește cooperarea în programele de cercetare. De aceea conlucrăm cu uh, cele două comisii din Parlament, Comisia ITRE și de control bugetar și cu Curtea de Conturi pentru a înființa o uh, politică comună în legătură cu aceste probleme. Regulile care guvernează programele de cercetare europene trebuie să fie definite clar și trebuie să fie coerente. Cred că cei care vor să fie finanțați prin uh, programele de cercetare, instituții de învățământ, uh, IMM-uri și așa mai departe, trebuie să știe exact cum vor funcționa aceste inițiative de finanțare. Deci a, sunt de acord și de aceea avem o politică de simplificare și de comunicare în cadrul Comisiei. Pentru că ne dăm seama că trebuie să simplificăm și mai mult politic, politicile din acest domeniu. Simplificarea acestor programe este o prioritate politică cheie pentru mine, pentru Comisie și trebuie să lucrăm foarte hotărât și în parteneriat cu partene- Parlamentul pentru a ajunge la această, la această simplificare. În legătură cu ITRE, ITER este o problemă care a rămas o problemă de la colegiul anterior. Sunt conștientă de sentimentul din Parlament în legătură cu proveniența finanțării. Însă acesta este un proiect care este nou, care inovator, poate să aducă beneficii incredibile nu doar uh, Europei, ci și lumii în general. Este de asemenea un proiect care nu implică doar Uniunea Europeană, ci și eh, parteneri internaționali. De aceea lucrăm împreună și coerent cu partenerii noștri pentru a putea înainta cu acest proiect și sper că o vom putea face cu uh, cooperarea și susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă comisar. După cum am spus de la început, eh, nu avem foarte mult timp și eh, vom trece acum la următoarea întrebare și mă tem, domnule Kelly, că nu vom ajunge la întrebarea 36 sau la întrebările următoare, 37 și până la 41. Următoarea întrebare din partea domnului Papa Nicolau este numărul 34. Doamne, com- doamne comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia Europa 2020 uh, are rolul de a susține dezvoltarea. Uh, asta înseamnă o economie bazată pe cunoaștere și inovare, care ne solicită să consolidăm toate uh, Uh, verigile din lanțul cercetării. Cheia prosperității Europei stă în abilitatea sa de a transforma uh, ideile în produc, produse și procese care să fie puse pe piață. Trebuie în acest sens să promovăm excelența și uh, asta face deja Consiliul European al Cercetării. Acest Consiliu a fost deja recunoscut ca un centru mondial al excelenței. Acest lucru a fost hotărât, uh, decis în iulie 2009 de un consiliu de șase experți. Deja există rezultate promițătoare. Cercetătorii la Imperial College din Londra au uh, publicat rezultate foarte importante în legătură cu produse uh, asemănătoare oaselor care pot fi crescute în laborator. Acestea vor fi, uh, pot, fi, pot constitui uh, materiale pentru a, re, pentru a remedia fracturile osoase. Există de asemenea uh, cercetare în uh, domeniul circulației sanguine prin prin blocarea anumitor marcări genetici. Aceste proiecte care uh, vor răspunde la uh, întrebări fundamentale ale științei uh, vor duce la noi inovații și uh, pot să ducă la rezolvarea unor probleme ale societății. Și nu în ultimul rând, Consiliul European al Cercetării a servit ca un etalon al excelenței europene. Este folosit uh, în o serie de state, cum ar fi Franța, Polonia, Suedia și Portugalia. Uh, prin cercetările finanțate, acest Consiliu al Cercetării va face ca cercetarea europeană să devină mai atractivă. Mulțumim, domnule Papa Nicolau, aveți o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar. Sigur, cercetarea este legată de inovare și uh, inovarea este o condiție pentru dezvoltare. Hmm. Ați vorbit despre Londra, despre Suedia, dacă mi-aduc eu bine aminte, și despre Portugalia. Mă gândesc, mă întreb dacă mai aveți alte date despre sudul Europei, apropo de ideile noi și bune care folosesc bani comunitari în uh, cercetare. Mai ales că aceste țări au nivele scăzute de dezvoltare. Mă gândesc la Grecia și Spania și alte țări din sudul Europei, doamna comisar. Din păcate nu am informații specifice pe care le-a cerut domnul deputat despre țările din Sud. Totuși, Consiliul European al Cercetării își bazează răspunsul la cereri pe condiții de excelență. Nu contează ce țară, ce centru de cercetare. Toate chestiunile acestea nu contează în răspunsul și hotărârea pe care îl dă apropo de atribuirea fondurilor. Se analizează doar excelența. De aceea cred că au o reputație internațională pe care și-au câștigat-o. Se recunoaște deja faptul că hotărârile se bazează numai pe excelență și trebuie să încurajăm acest lucru. De asemenea, Consiliul European al Cercetării trebuie să continue să colaboreze cu firmele europene. Anul viitor, Consiliul va pune în circulație o concepție despre accesarea fondurilor în care un trebuie verificat, eu știu, prin testare sau prin prototipuri în concept comercial sau prin identificarea lui pe o piață sau crearea unor drepturi de proprietate intelectuală. Uh, Evident, este foarte important să încurajăm Consiliul European al Cercetării să se dezvolte și să fie acest catalizator la nivel mondial. Este foarte important că multe state membre, inclusiv cele din sus, analizează filozofia acestui Consiliu European de Cercetare și încearcă și ele să și înființeze un asemenea Consiliu. Și ajungem acum la întrebarea 35 a lui Pat Cove Gallagher, participarea IMM-urilor la programele de cercetare ale Uniunii Europene și dacă doamna comisar e gata, are cuvântul. Noi dorim să permitem participarea IMM-urilor la programele de cercetare, iar uh, realizările lor să ajungă pe piață. Este o prioritate a Comisiei și va continua să fie o prioritate. În primul rând, Comisia vrea ca programele să fie accesibile pentru IMM-uri, simplificând procedurile cât mai mult cu putință. În același timp, să se asigure un management financiar uh, solid. S-au uh, întreprins câteva acțiuni mai puține, o capacitate financiară exante mai mică și raportarea eficientă a proiectelor. Noi am dat uh, publicității o comunicare privind simplificarea pe 29 aprilie anul acesta în care sunt sugerate mai multe măsuri pe termen scurt și lung, inclusiv introducerea sumelor forfetare și Comisia va pune în aplicare aceste măsuri cât mai repede cu putință și va propune și schimbări ale cadrului legislativ. Apoi, Comisia, în programul cadru 7, publicat pe 20 iulie, câteva măsuri referitoare la IMM-uri, adică bugete dedicate IMM-urilor. Este vorba de 15,6% ceva mai mult peste cel 15% care era ținta inițială. Sigur că lucrurile se pot îmbunătăți și comunitatea, uh, comisia va urmări aplicarea acestor măsuri. De asemenea, Eurostars este vorba de programe de dezvoltare cu Eureka, șase state membre și state, state asociate pentru a implica IMM-urile în programe de cercetare și dezvoltare. Rețeaua de cercetare din Europa asigură servicii IMM-urilor și asigură participarea lor la programul 47. În contextul punctelor naționale de contact care asigură asistență IMM-urilor pentru participarea lor la acest program 4.7, 7, le analizează propunerile, se implică în acțiuni comune, și fac consultări pentru includerea programelor, uh, problemelor IMM-urilor în planurile de acțiuni. Astfel, cam 20.000 de IMM-uri vor beneficia direct până la sfârșitul programului de programul cadru 7. Apoi, o platformă de învățare electronică pentru IMM-uri va începe să funcționeze în 2011. Ușurează accesul IMM-urilor la proiecte și asigură formare profesională pe electronică fără niciun fel de costuri. Mulțumesc foarte mult! Întâi domnul Gallagher și apoi domnul Kelly pentru întrebări suplimentare. Deci, în primul rând, domnul Gallagher. Uh, uh, Vă mulțumim, domnule comisar, pentru acest răspuns complet. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, iar susținerea acestui sector este esențială dacă Uniunea Europeană e să-și revină din punct de vedere economic pe viitor. Europa 2020 a pus cercetarea și, de asemenea, inovarea în tocmai inima strategiei economice europene. Însă, nu e adevărat că este esențială îmbunătățirea nivelului de participare a IMM-urilor în cel de-al șaptelea cadru, program cadru privind cercetarea. Și tocmai de aceea întreb acum ce mai poate face Uniunea Europeană, respectiv Comisia Europeană, pentru a sprijini IMM-urile uh, să obțină din ce în ce mai multe fonduri din uh, programul de cercetare european. Urmează domnul uh, Crowley. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. 90% din noile, noile produse din programele de cercetare vin din, de la IMM-uri. Și cu toate acestea, acestea au probleme cu protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Există planuri de coordonare între diverse directorate pentru a rezolva această problemă. În, acea, în același timp, dacă se examinează uh, fizic, noile domenii ale fizicii cuantice și a stocării de date, Vă mulțumesc, domnul Kelly. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Oricum, întrebarea mea la care nu se va mai ajunge are de-a face cu această întrebare. Întrebarea mea este următoarea. În, în ce măsură vedeți rezultatele măsurilor dumneavoastră? Cum reușiți să vă asigurați că cetățenii europeni văd reușitele dumneavoastră și, uh, de asemenea, în ce măsură măsurile dumneavoastră într-adevăr îmbunătățesc situația IMM-urilor? Thank you very much indeed. Commissioner. Vă mulțumesc, doamna comisar, aveți cuvântul. În primul rând, aș dori să îi spun domnului Gallagher că mă bucur că mi-a dat ocazia să răspund, dau răspuns acestei întrebări în limba mea maternă. Sperăm că acțiunile de cercetare care au fost uh, introduse în iunie 2009 vor îmbunătăți eficiența și viteza procesului de decizie și că se va uh, urgenta uh, procesul de trecere de la agenție la agenție lucru valabil în special pentru IMM-uri. Se iau decizii noi pentru un program nou de cooperare în 2011. Aceste decizii ar trebui să încurajeze IMM-urile și partenerii lor de cercetare să participe mai mult. Vom examina progresul acestor decizii și eforturile vor continua în 2012 și 2013. Există posibilități noi în ceea ce privește regulile și procedurile disponibile în mesajul trimis în luna aprilie. Unele lucruri pot fi implementate imediat în cadrul legislativ actual portalul de participare legisla- de cercetare. Bineînțeles că solicitările și formularele pot fi îmbunătățite în diverse moduri. Comisia în sine cercetează noi schimbări în regulamentele Comisiei, astfel încât costul personal mediu să fie limitat. Ehm, de asemenea, se ehm, revizuiesc regulile în ceea ce privește contabilitatea. Există foarte multe proiecte noi, multe proiecte din partea IMM-urilor. Și, într-adevăr, IMM-urile au multe probleme, însă ați menționat și drepturile de proprietate intelectuală. Uh, eu sunt președintele unui grup de comisari pentru inovare și un partener al meu este domnul comisar, Bar- comisar Barnier, pe care îl preocupă acest domeniu. Am conlucrat în acest sens și veți vedea la începutul lunii octombrie, când se va publica uh, poziția comisiei în legătură cu cercetarea, am încercat să uh, adresăm probleme Uh, legate de cercetare. Există foarte multe oportunități care pot fi exploatate, există multe companii care consideră că avem aici uh, ocazia să mm, beneficiem în urma unor oportunități. Veți vedea că vom încerca să propunem, să facem propuneri curajoase uh, care vor trebui dezbătute. Vom avea propuneri ambițioase care să uh, ducă la dispariția acestor bariere și probleme. De aceea sper că companiile interesate vor vedea că Comisia este pregătită să îi uh, susțină. În ceea ce privește beneficiile, acestea vor veni din procesul de uh, cercetare. Brevetele, standardele, capitalul de risc, uh, care reprezintă o problemă majoră pentru multe companii, toate aceste probleme cu care se confruntă centrele de cercetare, universitățile, companiile publice și private. Atunci când am discutat despre problemele legate de documentul uh, comisiei, veți vedea că am găsit răspunsuri la fiecare problemă. Bineînțeles că o politică în sine nu aduce rezolvări uh, și răspunsuri. Trebuie să ne asigurăm că cei care răspund de aceste politici uh, vor, ne însoțesc și aici este vorba și de membrii Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă comisar. Trecem acum la întrebările pentru domnul Han cer scuze pentru cei care au pus întrebările până 37-41. Acestea vor primi răspunsuri în scris. Trebuie să încheiem astăzi la ora 8.30. Prima întrebare pentru domnul Han este întrebarea 42 din partea domnului Poselt, în ceea ce privește strategia pentru Dunăre și Euroregiuni. Aveți cuvântul, domnule comisar. Vom încerca să parcurgem cele trei întrebări în 15 minute, deci vă rog să încercați să fiți cât mai succint. Um, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Perspectiva unei colaborări între Austria și Bavaria și, bineînțeles, Republica Cehă este una îmbucurătoare pentru o regiune care cuprinde 5 milioane de oameni. Este o posibilitate de dezvoltare a acestei uh, regiuni. Turismul, dimensiunea politică sunt cu toatele esențiale în crearea acestor regiuni standard după părerea mea. De asemenea, în cadrul strategiei pentru regiunea Dunării, această colaborare este uh, importantă. Am discutat despre ea în momentul în care am pregătit această, această strategie. Luptăm pentru turism, pentru îmbunătățirea condițiilor turistice în, în această zonă. De asemenea, în sectorul colaborării culturale există stimulente interesante, uh, spre exemplu, în ceea ce privește dialogul intercultural în ceea ce privește promovarea acestor regiuni, și finanțarea acestor regiuni. Pentru regiunea despre care vorbim acum, Bavaria, Austria, Cehia, există deja o serie de programe de cooperare care cărora le-au fost asigurate circa 540 de milioane de euro per ansamblu. Consider că această sumă este una interesantă. Acum totul depinde de regiunile implicate. Ele trebuie să fructifice cât se poate de bine aceste fonduri. Cred că folosirea acestor fonduri pentru îmbunătățirea cooperării transfrontaliere este importantă. Urmează domnul Posold. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru acest, acest răspuns. Răspuns. Între timp a apărut ceva nou. Pilsen va fi probabil în 2015 capitala culturală a Europei. Uh, Vreau să vă întreb dacă dimensiunea culturală în zonele euro poate fi întărite și, de asemenea, dacă considerați că regiunile sunt cele responsabile de întărirea acestei dimensiuni. Domnule comisar, da, sunt întru totul convins de faptul că tocmai colaborarea culturală stă la baza colaborărilor transfrontaliere de orice fel, pentru că tocmai acest mediul, uh, mediul cultural reușește să, să ne apropie unii de ceilalți, indiferent de diferențele administrative existente. Și tocmai de aceea această cooperare culturală reprezintă un, un punct esențial al colaborării în regiunea uh, Dunării. Iar odată ce Pilsen va deveni cultur, capitală culturală a Europei, uh, putem să oferim un impuls suplimentar îmbunătățirii colaborării. Vă mulțumim, domnule comisar, domnule Posol. Urme, urmează întrebarea numărul 43 din partea domnului Crowley. Danke, Präsident. Äh, Herr Abgeordnete. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă spun că acum câteva zile Comisia a reușit să adopte un aviz pozitiv asupra acestei chestiuni și să facă o propunere. S-a propus uh, să existe ajutor financiar de peste 30 de 13 milioane de euro. Este o propunere pentru că, după cum știți, trebuie să fie aprobat de Parlament și de Consiliu. Dar uh, să-mi aduc aminte de contextul istoric. Pe 9 noiembrie 2009 au avut loc primele daune. Atunci s-a întâmplat și atunci am fost și notificați. Și cererea a fost trimisă pe 27 ianuarie 2010, chiar înainte de termen, înainte de a se scurge perioada de zece săptămâni s-au cerut informații suplimentare, deci pe 24 martie la comisie am trimis uh, răspunsul guvernului uh, irlandez și pe 15 iunie am primit răspuns și problema era următoarea. Datorită daunelor, pragul de dezastru național nu fusese atins. Deci trebuia să se vadă dacă se încadra la categoria de dezastru regional. Așa încât era nevoie de evaluare în continuare. Acest lucru s-a petrecut deja și după cum am spus, rezultatul este pozitiv și acum există din 14 septembrie această veste bună că pentru a acoperi costurile pe care le-au avut autoritățile publice din Irlanda, Uniunea Europeană propune o compensare uh, de peste 13 milioane de uh, euro, cu condiția să fie aprobate de Parlament și uh, Consiliu. Domnul Crowley și apoi domnul Kelly. Domnul Crowley și apoi domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc comisarului pentru răspunsul uh, pe larg. Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă Uh, țara mea este costul continuu, creșterea costurilor continuă a dezastrului, a daunelor. Foarte multe întreprinderi au fost abandonate și există vreo 10.000 de întreprinderi care nu s-au uh, mai deschis datorită daunelor produse. Poate că ar trebui să avem în vedere și niște planuri de gestionare pe termen lung, nu numai compensare. Mulțumesc și acum domnul Kelly și domnul Gallagher, dacă vorbește repede, mulțumesc foarte mult domnule comisar pentru răspunsul dumneavoastră și pentru finanțarea uh, atribuită uh, nouă, deși n-am ajuns la pragul național. Vă gândiți cumva să schimbați criteriile pentru încadrarea la dezastru național? Pentru că o țară mică, în funcție de, da, dezastru care se întâmplă, lucrurile sunt diferite față de ce se întâmplă într-o țară mare. Mulțumesc, domnul Gallagher. Domnule președinte, mulțumim comisarului care au stat foarte aproape de autoritățile uh, irlandeze și Ministerului de Finanțe care aproape în ultima secundă ne-a salvat. Mulțumim pentru această sumă, dar aș dori de asemenea să vă mulțumesc dacă cumva v-ați gândit să modificați pragul pentru că în uh, Irlanda planul este de un miliard aproape, ceea ce este foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru uh, mulțumirile pe care mi le-ați adresat și pe care le voi transmite la rândul meu colaboratorilor mei care au luptat pentru acest, pentru Irlanda. Regulile Fondului de sec- Solidaritate prevăd că marja trebuie să fie de 0,6% uh, din PIB. Asta ar însemna în cazul Irlandei 935 de milioane de euro și există o acoperire de 3,5 miliarde de euro care au fost deja atribuite de către 3 sau 5 uh, state uh, membre ce au uh, oferit asistență Irlandei. Tocmai acesta este motivul pentru care Comisia încă din 2005 a încercat să opereze o să, să treacă la o modificare, o adaptare a fondului de solidaritate și asta în două direcții. Pe de o parte, se dorea o armonizare a pragurilor, astfel încât, pe de o parte, să se ajungă la o scădere a pragului național, dar pe de altă parte, să se ajungă la o armonizare a ambelor categorii, respectiv catastrofe naționale și catastrofe regionale. Nu vreau să vă ascund faptul că, în medie, avem de două ori mai multe solicitări de acoperirea unor costuri eh, obținut, apărute în urma dezastrelor, decât eh, putem, practic, să autorizăm. Asta din cauza, pe de o parte, regulilor în vigoare și, pe de altă parte, din cauza fondurilor de care dispunem. Prin urmare, acea armonizare pe care ne-o doream urma, de asemenea, să simplifice procedurile de oferire a acestor bani. Pentru că, vedeți, în Irlanda totul a durat 9 sau chiar 10 luni, poate chiar un an, până în momentul în care plata se face efectiv. Asta din cauza faptului că fondul de solidaritate nu este un fond trecut în bugetul Uniunii Europene. De asemenea, doream să lărgim criteriile care stau la baza definirii catastrofelor naționale, naturale. Pardon se dorea acoperirea unor catastrofe naturale prin intermediul Fondului de Solidaritate, uh, catastrofe care, practic, conform definițiilor în vigoare în momentul de față, s-ar califica mai degrabă la categoria ca, uh, catastrofe tehnologice. Aceste propuneri ale noastre au fost respinse în anul 2005, însă, din fericire, am uh, redemarat acțiunile urmate în, sau demarate în urma în urmă cu 5 ani de zile. Asta, bineînțeles, după ce am procedat la o evaluare a tuturor catastrofelor cu care ne-am confruntat în ultimii 5 ani. Și sper din tot sufletul că statele membre care au uh, apelat la fondul de solidaritate în, ultimii, în ultimele luni vor uh, sprijini această adaptare a criteriilor din fondul de solidaritate și sper că pe viitor vom avea atât un fond de solidaritate adaptat, cât și proceduri de acordare a fondurilor de, uh, asistență mult mai eficiente. Vă mulțumim, foarte scurt. Trecem la întrebarea domnului Howard și un, ne dorim un răspuns foarte succint din partea domnului comisar spre deosebire de răspunsul inițial și încheiem sesiunea peste două minute. Da, este vorba de noul guvern britanic care trebuie să urmeze un model economic la nivel local. Nu ne este încă clar care vor fi structurile. Deci nu pot să vă dau un răspuns final. Va trebui să vedem care vor fi structurile noi, cum se vor dezvolta acestea, cum vor fi gestionate. Bineînțeles că va trebui să efectuăm anumite ajustări la programele relevante. Eu aș spera să nu se ajungă la o întârziere semnificativă pentru implementarea proiectelor. Domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru imparțialitate și pentru susținerea pentru acest proces democratic. Voi fi foarte succint. Domnule comisar, pot să vă întreb ce consultări au avut deja loc între comisie și guvernul uh, britanic? Este o întrebare foarte factuală. Dacă au existat consultări și în legătură cu ce? Și acceptați astăzi că cerințele de fonduri structurale pentru adiționalitate și parteneriat sunt fundamentale și că vă veți asigura că acestea vor fi respectate în noua structură. Ganz einfach, bis dato hat es noch keine diesbezügliche Kontaktaufnahme foarte simplu. Până în momentul de față nu a avut loc un contact între noi și uh, Regatul Unit. Iar în ceea ce privește regulile de cofinanțare, acestea vor fi valabile și pe viitor. Vă mulțumim pentru acest răspuns subcint. Acesta fiind spuse, întrebările adresate Comisiei sau timpul alocat întrebările adresate com, întrebărilor adresate Comisiei se închide, se încheie, urmează să reluăm ședința mâine la ora 9. Vă mulțumesc!